Dear colleagues, please, if we may get started. We all... Dragi colegi, vă rog să începem. Știți cu toții că, din păcate, în același timp are loc și ședința plenară, are loc discuția cu președintele Van Rompuy, Așa au fost lucrurile programate, însă din nefericire și trebuie să continuăm și să discutăm despre punctul numărul 10. Implementarea, punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Doamna Evelyn Gebhardt este raportor. Parlamentul a hotărât să lanseze cooperarea consolidată în acest domeniu și să nu uităm, dragi colegi, că pentru prima oară când se aplică această procedură. Îi dăm cuvântul doamnei Gebhardt, doamna raportor, după care dacă reprezentantul comisiei va dori să intervină, vom asculta și vom avea un schimb de opinie. Doamna Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Präsident. Äh, vielen Dank, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Es ist tatsächlich ein Novum, eine Novität, dass wir... Ein... Vă mulțumesc. Într-adevăr, această cooperare consolidată reprezintă o noutate. Și poate că știți de asemenea din mandatul anterior că eu nu sunt prea încântată de această nouă procedură, deoarece o consider mai degrabă un instrument guvernamental. În momentul respectiv, însă, după uh, eșecul primului proces legislativ, deoarece la Consiliu nu existase posibilitatea de a avea, de a se întruni o unanimitate, și după ce ne-am dat seama că cetățenii au multe probleme care trebuie soluționate, mi-am dat seama că totuși trebuie să trecem prin această cooperare consolidată. Comisarul era ezitat, nu vroia, trebuia să vedem uh, ce se putea face și de aceea mă bucur totuși că doamna Reding a hotărât să urmeze această procedură. Äh, Asta s-a întâmplat într-adevăr și între timp 14 și nu 9 state colaborează. Și cred că acestor state li se pot adăuga mai multe. E un lucru foarte bun, astfel încât uh, nu vom mai avea doar un grup mic de state membre care se uh, aliază în acest sens, ci există mai multe state membre, dintre care unele chiar uh, mari. Săptămâna trecută, în plen, cu o majoritate covârș, covârșitoare, a fost de acord cu această colaborare strânsă și sunt foarte încântată de acest uh, rezultat, pentru că vom putea astfel să colaborăm pentru a obține o solu soluție potrivită. În momentul de față însă nu mai suntem uh, comisia competentă pe fond, ci odată cu schimbarea ordinii de zi, a, cu schimbarea regulamentului de procedură a Parlamentului uh, european, Comisia Juria a devenit uh, competentă pe fond. În trecut am avut o serie de dificultăți în colaborare, în colaborarea cu acestei uh, comisie, pentru că respectivul coordonator este mult prea conservator, să-i spunem așa. Însă săptămâna trecută am reușit să colaborez cu coordonatorul din partea jurii, și anume domnul Swifka, Swifka care este mult mai uh, relaxat, să-i spunem, decât Uh, predecesorul său. Sunt acum um, um, convinsă că vom avea o bună colaborare. Am făcut deja un schimb de opinii cu privire la cele mai importante teme care trebuie să fie discutate în acest context. Bineînțeles, mai trebuie să fie verificat uh, Asta deoarece am uh, discutat în engleză și aceasta este o limbă străină pentru amândoi dintre noi. Așadar, uh, trebuie să mai verificăm uh, rezultatele noastre, însă sper că voi reuși acum să vă redau uh, cât se poate de bine rezultatul discuțiilor noastre. În primul și în primul rând avem nevoie de o directivă, o directivă care să fie foarte aproape de cetățenii europeni și acest lucru este important. Am ajuns însă și la concluzia că nu ne dorim forum shopping, trebuie să interzicem această practică și tocmai de aceea avem nevoie de reguli cât se poate declare, în special în acele cazuri în care unul dintre parteneri dorește divorțul, însă celălalt nu. Avem nevoie de o ierarhie cât se poate declare și în aceste contexte, astfel încât uh, nu să nu-i fie permisă decizia finală partenerului mai puternic. Pentru că, bineînțeles, știm cu toții că legislațiile în diferitele state sunt foarte diferite. Spre exemplu, în Germania, în ceea ce privește Uh, custodia, decizia în ceea ce privește custodia se, se ia în momentul divorțului, în Franța însă situația este cu totul alta. Prin urmare, partenerii trebuie să știe clar care sunt diferențele de legislație. În plus, am ajuns la concluzia că acolo unde există posibilitatea de alegere, pentru că amândoi partenerii doresc divorțul, așadar, în aceste condiții, decizia să fie, trebuie să fie una bine fondată. În propunerea pe care o avem acum pe față, în față, această situație nu este bine uh, reflectată și tocmai de aceea voi aduce o serie de amendamente în sensul clarificării situației. Și sunt uh, de părere că și domnul Suifca este uh, de acord cu mine și că își dorește să atingem aceeași direcție. Îi spuneam domnului Suifca că, după părerea mea, există o problemă însă Comisia și Consiliul poate că ne vor putea oferi mai multe detalii în acest sens. Aș, adică vreau să aflu ce se întâmplă cu articolele 3 și 4, și anume la alegerea uh, legislației Uh, și anume legislația conform căreia poate fi luată decizia. La punctul D se spune că e vorba despre legislația statului în care fusese sesizată o anumită instanță, fără nicio fel de excepție. Așadar, din câte înțeleg uh, eu, uh, aceste ne referim doar la statele care sunt incluse în această directivă, fără să existe niciun fel de conectare între diferitele statele membre. Însă consider că astfel uh, deschidem calea pentru forum shopping și aș vrea să aflu care este motivul pentru care acest articol arată așa. Pentru că în ultima uh, legislatură am dorit o schimbare a acestor uh, prevederi și din nou le vedem în fața noastră. În articolul 4, de asemenea, unde se spune că în cazul în care cele, cei doi parteneri nu sunt de acord cu privire la alegerea unei anumite instanțe, uh, avem și acolo punctul D care uh, pur și simplu um, ne debusolează. Nu avem nicio problemă cu uh, punctele A, B și C, însă punctele D sunt problematice. Nu dorim să deschidem calea pentru forum shopping și, prin urmare, cred că mai trebuie să discutăm în continuare dacă acceptăm aceste puncte sau nu. În rest, consider că este foarte frumos faptul că în articolul 7 se uh, menționează din nou ordinea publică. Ne, doriam, ne doream lucrul acesta, o, o mențiune care nu era inclusă în prima prezentare. Unele dintre propunerile pe care le-am făcut la prima lectură uh, se regăsesc acum în propunerea comisiei, prin urmare suntem încântați de faptul că ideile noastre au fost uh, incluse aici. Însă, în continuare, trebuie să uh, ținem cont și de celelalte propuneri ale noastre care nu au fost incluse însă în poziția Comisiei. Uh, trebuie să luptăm pentru includerea și a acestora, pentru că în ultima sesiune plenară am avut o majoritate covârșitoare, prin urmare trebuie să trecem la o a doua, doua lectură. Voi uh, lupta pentru aceste puncte și vom crea un aviz al comisiei noastre cât mai bun cu putință. Uh, colaboratorul nostru din Comisia Jurii ne-a spus că își dorește niște acțiuni foarte rapide. Uh, îi spuneam că și eu, la rândul meu, îmi doresc să, să demarăm cât mai repede lucrările. Baza există deja, trebuie să găsim o soluție cât mai rapid cu, cu putință pentru cetățenii și cetățenele europene. Asta pentru că ne dorim, bineînțeles, ca din ce în ce mai multe state să se alăture acestora. Sperăm că pe, în curând uh, state precum Suedia sau uh, alte state vor avea posibilitatea de a participa și ele la această directivă, pentru că uh, cetățenii lor ar avea doar de câștigat. În momentul de față nu încercăm în niciun fel să schimbăm legislația statelor membre de fapt, nu avem dreptul, conform tratatelor europene, să facem lucrul acesta. Nu ne dorim nimic altceva decât uh, să îi ajutăm pe cetățenii europeni să ia o decizie, să aleagă tribunalele, respectiv legislația pe care și le doresc. Nu dorim ca cetățenii să să se lovească de opacitatea justiției. Și tocmai de aceea este important să-i ajutăm în special pe oamenii care uh, între timp locuiesc un, într-un stat terț în ciuda faptului că s-au căsătorit în uh, Uniunea Europeană. În cazul în care aceste persoane doresc să divorțeze, uh, trebuie să aibă posibilitatea de a utiliza dreptul legislația pe care și-o doresc. Asta doream să vă spun, voi încerca să demarez uh, eforturile de creare, dacă îmi permiteți, cât mai rapid cu putință. La 27 septembrie am aflat că putem vota acest uh, aviz. Voi încerca, prin urmare, să Vă pun la dispoziție toate documentele necesare, cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, toate documentele care ne vor ajuta să îi ajutăm la rândul nostru pe cetățenii noștri. Mă uit și la raportoarea din umbră, doamna Infeld, cu care am colaborat și în trecut foarte mult și care cu siguranță este cât se poate de bine familiarizată cu toate problemele legate de uh, căsătoriile între parteneri de același sex, permise în unele state membre, interzise în, alte, uh, în altele. În orice caz, cred că cu, acest, cu această propunere vom rezolva și problemele acestor cetățeni. Bine, danke, Frau Gebhardt. Mulțumim foarte mult, doamna Gebhardt. Acum o să ascult. The Commission. Cum o să ascultăm din partea reprezentanților comisiei, dacă sunt în sală? Mrs. Mr. Zalewski or Mr. Domnul Zalewski sau domnul Sastavoime? Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, aș vrea să încep prin a mulțumi Parlamentului European pentru că acționează atât de rapid și de eficient pentru a consimți la această primă propunere de cooperare intensificată pentru această decizie, ceea ce arată că Comisia și Parlamentul erau pe aceeași linie de gândire și anume că în acest caz concret chiar și dacă doar un grup de state membre pot să arate calea, drumul de urmat pe viitor și împreună să lucreze la această chestiune delicată a divorțului, a legislației aplicabile în aceste situații de divorț. Ne alăturăm dorințelor exprimate de doamna raportor și anume că e o cooperare intensificată deschisă la care pot și ar fi bine să adere mai multe țări. Am văzut că numărul a crescut deja de la 9, cât era inițial, la 14, care sunt acum acoperite de text, așa cum a fost adoptat cum a fost adoptat aici în Parlament și sperăm că și altele o să adere. Motivul pentru al- ca alte țări să adere este calitatea deosebită a textului juridic din regulament, regulile pe care le propunem pentru cetățenii europeni. Uh, with our proposal for the regulation, we took uh, as a starting point am plecat uh, de la <clears throat> propunerea așa cum a fost negociată la Consiliu și cu Parlamentul European încă de data trecută. E adevărat că am încercat să reflectăm acele comentarii în primul text și am încercat să le includem în text. În general, am dorit să consolidăm certitudinea juridică și predictibilitatea prin acest regulament, ceea ce înseamnă că factorul de conectare pentru dreptul aplicabil ar trebui să fie de asemenea natură încât ordinea juridică să fie cât mai apropiată de căsătoria despre care e vorba există o legătură între acea ordine de drept și căsătoria respectivă. Iată de ce am plecat cu domiciliul obișnuit ca factor de legătură atunci când părțile nu au ales uh, legislația aplicabilă. De asemenea, am menționat cetățenia comună și, după cum a spus uh, uh, doamna raportor, și Lex Fori. Ar fi cazuri foarte rare în care Lex Fori ar fi utilizată în baza articolului 4, întrucât este ultima parte a cascadei. Dacă nu consider că ar trebui să ducă probleme pentru că se utilizează în practică foarte rar. Al doilea obiectiv cu acest regulament ar fi de a mări flexibilitatea, introducând autonomie limitată a părților. Se reduce posibilitatea ca părțile, ca soții să aleagă legislația aplicabilă. Deja când nu sunt încă în situația dificilă a divorțului. Și considerăm că un astfel de acord prealabil ar fi util atunci când se, ajungă, se ajunge la acord cu consimțământ reciproc și în această privință am urmat cu factorii de legătură rezultatul negocierilor de la prima propunere. Cele patru puncte care sunt acolo, inclusiv Lex Fori. Am dorit să subliniem că aici Lex Fori înseamnă legea instanței sesizate. Sublinind ce instanță trebuie să fie sesizată, avem și reguli armonizate în Uniune, în regulament, în ce privește competența în chestiuni matrimoniale. Regulamentul Bruxelles 2 bis. Avem și acolo un cadru, încercând să dăm certitudine juridică în a alege o anumită jurisdicție, o anumită competență. Aceste reguli privind legislația aplicabilă devin sau sunt aplicate de către instanță mai întâi când regulile au fost alese și s-au decis pe această cale credem că asta reduce riscul de a unul dintre soți să se pripească și să meargă, cum a spus domnul raportor, soțul sau soția aflată în propoziție mai puternică. Propunerea a fost tocmai prevenirea unei astfel de prezentări pripite în instanță. În ce privește regulile privind conflictul de legislație, înseamnă că orice instanță care are competența va utiliza la sfârșit legislația care a fost aleasă prin baza acestor factori obiectivi cu legătura strânsă dintre căsătorie și instanță și legea care trebuie aplicată. Acesta e pachetul general subliniez în special faptul că, spre deosebire de propunerea din 2006 a Comisiei, această nouă propunere, acest proiect de regulament nu include reguli privind competență. Motivul a fost că pentru că facem acest lucru prin cooperarea intensificată, aceasta poate să acopere doar domenii care nu au fost încă reglementate de dreptul comunitar. Și după cum am menționat, pentru că aceste reguli de competențe sunt acoperite de achii care sunt uh, obligatorii pentru toate statele membre, aceste parte, aceste părți ale propunerii precedente au trebuit eliminate. Ne concentrăm acum doar pe reguli de, privind legislația aplicabilă. Ce am făcut apoi și cu un instrument independent aici e și motivul pentru care sunt mai multe prevederi, mai multe articole în proiectul Comisiei decât erau în proiectul din 2006. Deși pe fond am uh, urmat îndeaproape rezultatul negocierilor de data trecută. M-am bucurat foarte mult să aud că Parlamentul și Comisia dumneavoastră intenționează să procedeze rapid în acest sens. Credem că ar fi într-adevăr important să se avansez de acum e un subiect în suspensie de câțiva ani de la prima propunere a Comisiei și considerăm că printr-o redactare cât mai atentă și la cele puncte ridicate de raportor, de exemplu, la <clears throat> opțiunea cunoștință de cauză vom găsi o soluție care să fie benefică cetățenilor Uniunii și într-o perioadă rezonabilă de timp. Multe mulțumiri încă o dată Parlamentului pentru munca depusă până acum și ne oferim cooperarea pe mai departe. Mulțumesc! Thank you. Președintele, mulțumesc, domnule Moinen. Acum avem ceva timp pentru dezbatere. Doamna Interveld dorește să intervin. Heel kort, uh, ik uh, sluit me aan bij... Uh... Eh, de pe scurt, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus raportorul. Și cred că ar fi foarte bine dacă am putea trece cât mai repede peste acest text. Câteva comentarii. Mă întreb însă dacă e pentru prima oară când folosim această procedură. Uh, Trebuie să știm într-adevăr care va fi uh, rezultatul final. Va, lucra, va funcționa sistemul cu toate țările care vor uh, adera? Deci acum avem 14 țări care participă și nu aș vrea să avem probleme când se vor alătura și celelalte țări. Un al doilea lucru. V-am auzit și pe dumneavoastră și um, comisia menționând faptul că uh, uneori uh, soții se pripesc, se grăbesc să ajungă în justiție și că trebuie de asemenea să protejăm partea mai slabă. Să nu uităm însă că de multe ori uh, e în interesul părții mai uh, vulnerabile să aibă un divorț echitabil. Doamna Romero. Eu aș vrea niște informații suplimentare în legătură cu acest regulament, deoarece n-am înțeles clar de la rezbateri. E vorba de rezidenții din țări terțe pe teritoriul Uniunii Europene sau persoane care au uh, naționalitatea unei țări terțe și care au uh, contractat, care s-au căsătorit în țări terțe sau uh, pe teritoriul UE cu un cetățean UE. Deci eu vreau să știu, în acest caz, li se va aplica articolul 4 sau nu? Deoarece în articolul 3 se presupune că există acord reciproc, ceea ce nu se întâmplă de foarte multe ori în aceste cazuri. De foarte multe ori, mai ales femeile, suferă de pe urma existenței unui sistem mai discriminatoriu în țările terțe, deci s-ar aplica articolul 4 ar putea deci să hotărască să opteze pentru legislația statului de uh, reședință. Ar fi într-adevăr un mare progres pentru integrarea acestor persoane, nu credeți? Gracias. Pau Keller. Cuvântul. Doamna Keller. Ar vrea să știu dacă anumite state membre doresc să se alăture acestui sistem, um, cum a evaluat situația. De asemenea, sunt de acord cu aproape tot ce ați spus dumneavoastră, doamnă raportor, în legătură cu ceea ce doriți să se schimbe. Uh, vorbiți despre o alegere în cunoștință de cauză și cred că pot fi de acord și cu restul elementelor. Am totuși o întrebare. Din câte am înțeles eu, problema proprietății nu este acoperită de această cooperare consolidată, însă nu uităm însă că în cazul unui divorț, proprietatea practic e una din mizele principale, deci cum veți aborda chestiunea proprietății? Din câte știu eu, există o procedură, însă durează foarte mult dacă nu soluționăm chestiunea proprietății, iar persoanele ar putea fi în continuare dezavantajate din această cauză. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. V-aș sugera să ascultăm un răspuns scurt din partea comisiei, după care să dăm din nou cuvântul doamnei Gebhardt. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, indeed, quite short. Mulțumesc. Foarte pe scurt. S-a întrebat dacă alte state membre doresc uh, să se alăture. Deci nu, pe lângă aceste 14 țări nu au cerut a, uh, să participe, deci nicio altă țară, dar însă avem încredere în faptul că vor dori la un moment dat să se alăture acestui sistem cooperation has been finally adopted, so... Data ce va fi adoptată în mod definitiv decizia privind cooperarea consolidată. <laughs> Sigur vom avea mai multe solicitări. Și știți de asemenea că procedurile diferă uh, în funcție de țările care vor adera. În ceea ce privește efectele asupra proprietății. Indeed, the personal status of divorce. And uh, the, uh, we are... Comisia pregătește o propunere privind urmările asupra proprietății, um, urmări declanșate de căsătorie, dar și de divorț. Deci e vorba de regimurile matrimoniale și, și aici se poate include legea aplicabilă. Scopul nostru va fi să dăm dovadă de coerență și să evităm uh, conflictul de lege, atât în ceea ce privește proprietatea, cât și celelalte domenii. Raportorul a spus de asemenea că există și reguli de aplicare privind uh, întreținerea. Și există de asemenea protocol de la Haga privind întreținerea. Deci există seturi diferite de lege aplicabile, în funcție de situațiile familiale existente. Deci ceea ce dorim noi este să avem reguli cât mai coerente. And we'll take note naturally of all the remarks made in the discussion. Bineînțeles, vom ține cont de toate comentariile făcute la discuții. Back to you, Mrs. Gephardt. Doamna Gephardt, din nou. Vă mulțumesc. Ultima, ultimul comentariu m-ar determina dacă uh, îmi permiteți să spun că tare mi-aș dori să existe o, o, o legislație comună cu privire la uh, familie, un drept familial european, dacă îmi permiteți. Uh, pentru că ar fi mult mai ușor să rezolvăm toate problemele legate de căsătorie, de custodii, de patrimoniu, etc. Există un, un mare număr de aspecte care nu pot fi reglementate în acest document. Acum încercăm să stabilim clar care este instanța ce trebuie să fie sesizată, care este legislația ce trebuie să fie folosită pentru pronunțarea unei sentințe în, și care sunt procedurile necesare pentru obținerea răspunsurilor la toate aceste întrebări. Încă nu există niciun răspuns european în ceea ce privește uh, soluționarea problemelor de proprietate. Și tocmai de aceea este atât de important ca persoanele să știe clar care sunt consecințele ce decurg din alegerea de către ei a unei anumite instanțe, a unei anumite legislații naționale. Toate acesta se aplică și în ceea ce privește custodia, uh, în legătură cu uh, Bruxelles 2A, etc. Din păcate, există o mulțime de elemente care nu sunt incluse în, aceste, în această propunere de directivă și mi-aș dori să fie incluse. Mi-aș dori ca cetățenii să știe cât se poate de clar care sunt uh, urmările ce decurg din alegerea de către ei a unei anumite legislații, conform articolului 3. Tocmai de aceea este foarte important să discutăm în continuare și sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna Romero, în ceea ce privește problemele de integrare. Ei bine, îmi pare rău, încă nu vă pot oferi un răspuns în acest sens. Trebuie să evaluez la rândul meu care este uh, raportul dintre această directivă și statele terțe. Însă mi-am notat întrebarea și cu siguranță în uh, proiectul meu de raport mă voi referi și la această temă asta pentru a obține o soluție. Pentru că, bineînțeles, acest aspect este unul esențial. Sophie, ai perfectă dreptate. Este important uh, ca și cel mai slab să aibă posibilitatea de alegere. De alege. De cele mai multe ori, femeia este partenerul mai slab, uh, trebuie să recunoaștem. Însă, de obicei, în uh, cadrul acestor, în cadrul cuplurilor, de cele mai multe ori nu persoana, nu partenerul mai slab este cel care ia decizia unei despărțiri, unei separări, ci din potrivă partenerul mai puternic. Și tocmai de aceea și acesta este o caracteristică pe care trebuie să o păstrăm în minte. Însă, în articolul 3, avem de-a face cu ideea aceasta de um, alegere conștientă, alegere bine fondată, informată. Asta pentru a nu le oferi unora doar dintre parteneri posibilitatea de a lua o decizie cu privire la legislația unui stat membru, legislație pe care și-o dorește aplicată, pentru că află că respectiva legislație îi va fi mai favorabilă. Nu ne dorim ca partenerii mai puternici, care sunt uh, poate mai bine informați decât ceilalți, să ia decizii și în numele celor slabi. Și cam atât. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările, care cu siguranță vor fi incluse în proiectul meu de uh, raport. Vă mulțumim, doamna Gerhardt. Cred că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi care este care, cala, calendarul sugerat. 27 septembrie pentru prezentarea raportului. La data de 23 octombrie am putea vota raportul în Comisia Libe. Sunteți de acord cu acest calendar? Vă mulțumim. Trecem, prin urmare, la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 11. Este vorba despre modificarea regulamentului 539 din 2001 de listare a listei țărilor ter- terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe a căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Avem acest raport. Uh, Tania Fagion este raportor. Știm că avem de a face aici cu un regulament care dorește liberalizarea sistemului de vize cu Albania și Bosnia-Herzegovina. Am avut deja o prezentare în cadrul Comisiei la finele lunii aprilie cu privire la progresul înregistrat de cele două state. Prin urmare, la data de 27 mai, Comisia a propus ca aceste state să fie exonerate de obligația de obținere a vizei. Și acum uh, rugăm pe respons, reprezentantul uh, comisiei să ne propună această comisie, uh, această propunere. Vom afla câte ceva cu privire la următoarele proceduri și, de asemenea, misiunile care vor fi demarate în timpul verii. Mai apoi vom deschide dezbaterea. Domnul de Brover are cuvântul. Je, je pourrais être... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, să vă rețin relativ puțin atenția prezentând această propunere. Pentru că ați spus și dumneavoastră, aceste propuneri se înscriu pe linia raportului pe care am avut ocazia să-l prezentăm în sesiune restrânsă în fața comisiei dumneavoastră în luna aprilie. Trăgând concluzii din acea evaluare, Comisia a adoptat așadar și a prezentat pe 27 mai propunerea care este supusă deliberării dumneavoastră astăzi și care vizează să acorde abolirea de la obligația de a avea viză cetățenilor din Bosnia și din Albania, mm, sub rezerva finalizării unui anumit număr de obligații care încă nu au fost îndeplinite. Nu o să vă reamintesc aici care este procedura urmată în acest sens, a fost identică pentru toate țările din Balcanii Occidentali cu privire la care Uniunea Europeană a făcut un uh, angajament ferm la Salonic și se bazează pe foi de parcurs care conțin mai multe criterii obiective ce trebuie îndeplinite de către statele partenere la acest proces. Concluzia evaluării noastre a fost că, într-adevăr, a venit momentul să propunem uh, abolirea obligației de viză cu încă o etapă intermediară și anume verificarea progreselor ce trebuie efectuate la trei criterii pentru fiecare dintre statele vizate. Ca să vă reamintesc, în ce privește Albania, este vorba de elaborarea unei politici de reintegrare a cetățenilor albanezi repatriați de consolidarea capacităților de punere în aplicare a cadrului legal referitor la lupta împotriva infracționalității organizate și a corupției și aplicarea efectivă a legislației adoptate în materie de confiscarea profiturilor din crima organizată trei criterii de asemenea care trebuie îndeplinite pentru Bosnia-Herzegovina. Primul este similar cu cele trei referitoare la Albania. Este vorba de elaborarea și consolidarea capacităților de punere în aplicare a cadrului adoptat în materie de luptă împotriva crimei organizate și a corupției. Celelalte două criterii sunt uh, specifice se leagă de armonizarea legislației penale de entitate și legislația adoptată pe plan federal și pe plan um, local. Și al treilea criteriu se referă la aplicarea progresivă a planului de acțiune adoptat în martie 2010 referitor la schimbul de date pe cale electronică între autoritățile de poliție și procuratură, Ministerul Public. Aceste criterii sunt clare, obiective și, evident, am avut ocazia să împărtășim uh, concluziile acestui raport uh, sau să le comunicăm autorităților bosniace și albaneze. verificarea progreselor înregistrate se va face, după cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, prin intermediul organizării unor misiuni de experți eh, pe teren, la o dată ce urmează a fi stabilită de acord comun cu autoritățile din statele vizate. Obiectivul fiind evident acela de a face în așa fel încât, mulțumită progreselor înregistrate între timp, rapoartele acestor misiuni de experți să poată să depună mărturie că aceste criterii au fost acum pe deplin îndeplinite de către cele două țări vizate. Date provizorii au fost stabilite pentru aceste misiuni și anume de pe 5 pe 8 iulie în Bosnia și de pe 12 pe 15 iulie în Albania, dar încă o dată sunt niște date <clears throat> care vor trebui confirmate de comun acord și în baza unor informații care trebuie să ne parvină. Înainte de sfârșitul săptămânii din aceste două țări. Dacă se respectă acest calendar, ar trebui să fim în măsură să înaintăm Consiliului și Parlamentului European la început de septembrie, raportul de evaluare din partea Comisiei, raport de evaluare de pe urma acestor misiuni și care va integra contribuția experților din statele membre. Și va reveni atunci Consiliului și Parlamentului European să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză. Repet încă o dată, Comisia a avut ocazia să spună de mai multe ori, domnule președinte, în fața acestei adunări, că este vorba despre un proces obiectiv, riguros, menit să sprijine aplicarea unui obiectiv politic major a cărui oportunitate și importanță nu sunt contestate de nimeni. E vorba de a concretiza un angajament politic față de țări din Balcanii Occidentali și de a edifica aplicarea, cum s-a întâmplat pentru Serbia, Muntenegru și fosta Republică a Macedoniei, de a edifica acest spațiu de liberă circulație în care să nu mai existe obligația de a deține viză. Pe întreaga durată acestui proces trebuie să subliniez că am beneficiat din punctul de vedere al Comisiei, de pe urma unei depline colaborări și unui angajament foarte puternic din partea serviciilor vizate din ansamblul statelor din Balcanii de Vest și, de asemenea, dincolo de serviciile acestea vizate, din partea autorităților politice și a guvernelor din aceste țări. Mm, pe plan mai general, domnule președinte, încă n-am ajuns chiar la sfârșitul procesului, evident, dar învățământul pe care l-am tras deja la comisie este că această metodă a fost o pârghie puternică de reformă în diverse domenii fundamentale în țările implicate, indiferent dacă e vorba de securitatea documentelor de călătorie sau stăpânirea fluxurilor migratorii, de luptă împotriva criminalității organizate sau pentru apărarea și uh, promovarea drepturilor minorităților, de fiecare dată reforme spectaculoase au putut să aibă loc în aceste țări, evident cu sprijinul Comisiei și al Uniunii Europene, pentru a îndeplini acest obiectiv fundamental de abolire obligației de viză. Așadar, domnule președinte, încă n-am ajuns încă la capătul drumului, domnule președinte, mai sunt niște etape care vor trebui parcurse. Nu ne îndoim de angajamentul autorităților din statele implicate de a reuși să se ridice la înălțimea acestei provocări. Vom continua aplicarea metodei și de mesurile de evaluare de până în prezent și sperăm, și acest obiectivul nostru, să fim în măsură să informăm uh, în septembrie Parlamentul și Consiliul cu un raport uh, suplimentar de informare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Brau. Înainte de a da cuvântul membrilor, poate președinția spaniolă vrea să adauge ceva? Doamna Iuste. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Știți deja angajamentele pe care și le-a luat Spania față de Balcanii Occidentali, ca stat membru, dar și în timpul președinției. De aceea am salutat deja în timpul președinției suedeze includerea Serbiei, Muntenegrului și a fostei Republicii Iugoslave Macedonia pe lista uh, țărilor uh, ai căror cetățeni nu mai au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul UE. Am salutat în momentul respectiv eforturile depuse de aceste state pentru a atinge acest obiectiv. Și în același cadru salutăm acum eforturile și reformele semnalate de reprezentantul Comisiei, eforturi depuse de Albania și de Bosnia. Grație acestor eforturi, pe 27 mai, Comisia a propus eliminarea vizelor pentru ca și cetățenii în aceste două țări să poată intra pe teritoriul Schengen, odată ce toate condițiile se vor îndeplini. Suntem siguri că aceste două țări își vor crește eforturile pentru a vedea într-adevăr că respectă toate cerințele și astfel Parlamentul va trebui să adopte decizia de rigoare în momentul necesar pentru ca cetățenii din aceste două țări să se bucure de, eli de regimul uh, liber de emiterea vizelor. La Consiliul de la Luxemburg și azi dimineața a avut loc o dezbatere între experții de la Consiliu și așteptăm acum rezultatul uh, evaluărilor uh, făcute de experți la fața locului, eh, se evaluează gradul de conformitate cu cerințele impuse. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Iuste. Raportorul, doamna raportor, doamna Tania Faiun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi voi vorbi în slovenă. Deci, După cum știți, ne simțim foarte sloveni deoarece sunt ultimele momente din meciul nostru împotriva Angliei și se pare că suntem pe cale de a pierde. Vă mulțumesc. Le mulțumesc uh, reprezentanților comisiei, mulțumesc și Consiliului pentru prezentările făcute. Acestea au fost foarte detaliate. Sunt uh, bucuroasă să văd cum Comisia Europeană a prezentat la sfârșitul lunii o propunere legislativă pentru a elimina vizele pentru Bosnia și Herțegovina și Albania. Deci nu pot decât să vă mulțumesc pentru această cooperare excelentă, să-i mulțumesc președinției spaniole și să le mulțumesc și raportorilor din umbră. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc autorităților din Bosnia și Herzegovina și din Albania, Pentru comisia noastră această propunere este deosebit de importantă și am spus de mai multe ori că procesul de liberalizare a vizelor trebuie să se încheie cât mai repede cu putință pentru toate statele din Balcanii Occidentali. Și eu includ printre aceste țări și uh, statul Kosovo, care în momentul de față nu face parte din acest dialog privind vizele. Bosnia și Albania sunt acum în faza finală a procedurii Ambele țări, așa cum au, a recunoscut Comisia, deci ambele țări au uh, realizat progrese deosebite în ultimele luni. Și mă aștept ca experții Comisiei să meargă în această țară înainte de vacanța de vară pentru a evalua progresele făcute. Din informațiile pe care le am eu, ambele țări sunt pregătite și ambele țări susțin că îndeplinesc toate condițiile. În același timp, știu că toate, că toate criteriile trebuie îndeplinite pentru ca acest proces de liberalizare a vizelor să aibă loc. E un pas important, mai ales pentru tinerii din această regiune, deoarece aceștia așteaptă posibilitatea de a putea călători liberi pe teritoriul Uniunii Europene. Eu cred că uneori uităm faptul că aceste țări sunt în vecinătatea noastră apropiată. Și nu cred că ar trebui să împiedicăm aceste țări să se apropie de Uniunea Europeană. Trecem printr-o perioadă de criză financiară și poate că Uniunea Europeană s-a cam săturat de extinderi, însă în același timp cred că e important să dăm dovadă de curaj, de voință politică, să le deschidem porțile cetățenilor din Balcanii Occidentali, mai ales după ce se vede clar că aceste țări respectă toate condițiile impuse. Am totuși o întrebare, și anume, de ce atunci când am prezentat propunerea, nu am putut menționa și o dată. Anul trecut, în iulie, Serbia, Muntenegru, și Macedonia au primit o dată. În 2010, de data aceasta, data n-a fost menționată. Din ce cauză? Din cauza lipsei de voință politice sau din cauza altor motive? De asemenea, îndemn un apel tuturor, lansez un, lansez un apel tuturor. E nevoie de uh, stimularea acum, trebuie să le dați o dată clară, deoarece acest proces a fost foarte tehnic de la bun început. Uh, Însă, spre sfârșit, procesul a devenit politic. Și pentru a analiza situația din ambele țări, trebuie să ne dăm seama că lucrurile sunt destul de tensionate, mai ales în Bosnia și Herțegovina, unde vor fi alegeri în toamnă. Campania politică e practic în uh, plină fierbere și prim, ambele partide politice folosesc această campanie, însă oamenii vor suferi dacă nu vom avea rezultate. În Albania, situația politică e tensionată și din această cauză și poate că Uniunea Europeană s-a săturat de extinderi, nu aș vrea să închidem aceste porți impunându-le vize, deci nu ar trebui să construim un zid nou. Eu lansez un îndemn Parlamentul European și acestei comisii. Trebuie să facem tot posibilul pentru a vota acest raport în septembrie. Cât mai repede cu putință, dacă se poate, imediat după publicarea raportului întocmit de expert. Mai am o întrebare. Am vrea de asemenea să ni se trimite această evaluare cât mai repede, la începutul lunii septembrie, pentru a putea a vota în cea de-a doua sesiune plenară în aceeași lună. Făcând aceasta, ne-am menține, ne-am păstra angajamentele și ne-am uh, ocupat de aceste țări uh, în mod prioritar, odată ce vor îndeplini condițiile. Să nu uităm despre ce e vorba. E vorba de oameni, de libera circulație, nu e vorba de azil sau de locuri de muncă. E vorba de a le oferi tinerilor posibilitatea de a călători în mod liber pentru a înțelege astfel valorile europene și pentru a-i împiedica să se îndepărteze de Uniunea Europeană. Deci vă îndemn, faceți tot posibilul pentru ca acest proces să se încheie cât mai repede cu putință într-un mod pozitiv. Vă mulțumesc, doamna Corața Bild, raportor din umbră. Mr. Chairman, I would also like to welcome the Commission proposal. We know how much it means. Salut și o propunere a Comisiei. Știu cât de important este pentru cetățenii din Bosnia și din Albania să poată călători liber și uh, laud cele două țări pentru progresele făcute. Și nu e vorba aici doar de vize. Impactul este mult mai extins în întreaga societate pentru viitorul lor european și pentru apartenența lor la familia europeană. Ne-am dat de coerență de la bun început. Ne-am confirmat angajamentul de a accelera procesul de liberalizare a vizelor și pentru a înlezni cât mai mult acest proces la Parlamentul European. Și mă bucur să văd că am fost de acord cu doamna raportor și că am fost de acord să se stabilească calendarul așa cum s-a stabilit, deoarece noi suntem gata când ei vor fi gata. Când ni se va spune că toate criteriile sunt îndeplinite. De, aceea, de asemenea, e important să avem aceleași criterii ca și pentru celelalte trei țări. Noi am lansat deja procedurile pentru celelalte trei țări înainte de îndeplinirea tuturor uh, criteriilor. Aceste țări și-au luat angajamentul acum să meargă până la capăt în ceea ce privește um, ceea ce privește respectarea uh, standardelor. Vă mulțumesc. Thank you. There are a couple of words. Câteva cuvinte Doriți să interveniți? Doamnă Boscurt? Yes. Oh, no. I'll go back to him. Dank u wel, voorzitter. Doamna Boscurt. Vă mulțumesc. Vă voi spune care este reacția mea. Doamnă Fayon, cred că e foarte important să ne păstrăm, uh, să ne respectăm promisiunile. Am fost nu de mult în Bosnia și e drept că tinerii de acolo sunt scoși practic din izolarea lor prin această măsură și e foarte bine ca ei să poată călători cât mai repede cu putință. Mai mult, într-o rezoluție din anul trecut, i-am cerut Comisiei și Parlamentului să ajute Bosnia cât mai repede cu putință pentru ca această țară să fie pregătită. Sunt de acord cu doamna Corața când spune că trebuie să aplicăm, să aceleași criterii ca și pentru celelalte trei țări. Sper că în cea a doua plenară din septembrie vom putea vota. Această propunere va fi un semnal foarte important, deoarece alegerile vor avea loc în octombrie, în Bosnia, deci le vom oferi, într-adevăr, cetățenilor de acolo o perspectivă europeană și e singura cale prin care aceste țări se pot uh, reconstrui E important ca noi să participăm la acest proces. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Very brief. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei, mai ales în ceea ce privește data. Aș vrea să subliniez de asemenea însemnătatea istorică a acestei uh, reuniunea comisiei noastre. Poate că nouă nu ni se pare importantă, deoarece pentru noi libera circulație e ceva ce vine de la sine, însă pentru cetățenii din Albania, din Bosnia, e o modificare majoră, e primul lor pas către adevărata integrare în Uniunea Europeană. Să poate că noi nu reușim să înțelegem cât de însemnat este acest pas, cât de importantă este această dezbatere din această comisie. Poate că mulți dintre ei urmăresc această dezbatere, deoarece știu că ea le va schimba viețile. De asemenea, aș avea un mesaj pentru autoritățile din aceste țări. Uh, Liberalizarea vizelor nu înseamnă neapărat uh, libera circulație, așa cum avem noi aici. Și nu e corect să le spuneți cetățenilor dumneavoastră că prin liberalizarea vizelor veți avea libertatea de a circula, de a vă stabili, de a studia în Uniunea Europeană, așa cum fac cetățenii europeni. Nu e chiar așa, este un pas către apropierea de Uniunea Europeană. Deci de aceea nu trebuie create așteptări uh, exagerate. E liberalizarea vizelor pe care o salutăm. Da, domnule Busuțil, vă faceți treaba, ne reamintiți tuturor cât de importantă este această hotărâre. Uh, pașii pe care îi facem noi sunt foarte importanți. Din nou, ia cuvântul comisia, domnul de Brauer. Mai multe întrebări v-au fost adresate și așteptăm un răspuns. Vă mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, mă voi referi la cel puțin trei puncte. Într-adevăr, Comisia nu a stabilit uh, un termen odată în propunerea sa pentru eliminarea obligativității vizelor. Uh, asta nu înseamnă că am omis această informație, am făcut uh, acest lucru expre, anumit, deoarece știm că vizele vor fi liberalizate când cele două țări vor fi îndeplinit toate criteriile. Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul, după ce vor primi raportul de valoare din partea Comisiei, deci vor trebui să hotărască eventual vor preciza în regulament când se va aboli obligația de a avea vize. În al doilea rând, legătură cu punerea la dispoziție a raportului nostru. Doamna Fayon, dumneavoastră ați evocat uh, ședința dumneavoastră din 3 septembrie. Totuși, nu pot să-mi iau un angajament din partea Comisiei în legătură cu punerea la dispoziție a unui raport înscris. Cred, totuși, că dacă Comisia dumneavoastră dorește, pe 3 septembrie vă putem spune verbal care sunt principalele concluzii trase de pe urma acestei misiuni de evaluare. Versiunea înscrisă vă va fi transmisă, bineînțeles, ulterior. Un al treilea lucru, domnule președinte, punct foarte important. Mai mulți uh, vorbitori s-au referit la acest lucru. Domnul Busutil s-a referit la însemnătatea exactă a acestui eveniment, a abolirea, eliminarea obligației de a avea vize pentru a intra pe spaț- în spațiul Schengen și dumnealui a vorbit și despre evitarea oricăror neînțelegeri în această privință guvernele din țările partenere, Albania sau Bosnia, euh, uh, sunt conștiente de implicațiile acestei măsuri. Și de aceea, în cele două cazuri, autoritățile vor organiza campanii de informare pentru a evita orice neînțelegere. Se vor preciza exact drepturile aferente acestei liberalizări, însă de asemenea se va spune care sunt limitările, ce e posibil și ce nu e posibil. Un element foarte important din dispozitiv și din punctul de vedere al comisiei este o etapă hotărătoare uh, la care au ajuns etapă pe care au depășit-o guvernele celor două țări. Știm că la începutul anului lucrurile începuseră să evolueze într-o altă direcție, totuși guvernele au uh, îndreptat uh, neînțelegerile și au evitat orice neînțelegeri în acest sens. Demersurile, deci și acțiunile întreprinse atât în Albania cât și în Bosnia uh, ne asigură, ne liniștesc și ne lasă, ne permit să credem că derivele cunoscute pe scurt la începutul anului nu se vor mai repeta. Vă mulțumesc, domnule de Brover. Mai aveți comentarii, reacții? Raportorul, raportorii din umbră, doamnă Faion. Vă mulțumesc mult pentru aceste explicații suplimentare. Aș vrea doar să confirm dorința pe care o am, și anume să avem acest uh, raport, măcar verbal, la începutul lunii septembrie, după vizita experților. Deci aș vrea ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal. De asemenea, salut și eu ce s-a spus, și anume că în momentul de față se organizează campanii de informare în ambele țări, prin aceste campanii este conștientizată opinia publică, oamenii sunt conștienți de faptul că e vorba de liberă circulație limitată totuși. Aș vrea să vă cer tuturor să încercăm să stabilim o dată înainte de vacanța de vară. Eu una am mi-am încurcat în ceea ce privește datele, deoarece anul trecut comisia nu a menționat o dată, însă acum nu avem niciun fel de dată, deci sunt oarecum uh, încurcată. Nu mai înțeleg ce se întâmplă. There are no further comments. Nu mai sunt comentarii. Deci, doamna raportor va prezenta proiectul de raport la următoarea reuniune a Comisiei Libe pe 12 și 13 iulie, iar termenul pentru amendamente va fi stabilit după ce Comisia va efectua misiunile de evaluare, deci um, după vacanța de vară. Foarte bine. Trecem atunci la următorul punct, punctul 12. poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget pentru 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu. Secțiunea 3, Comisia. Concerns the presentation of my second working document. Prezentăm acum cel de-al doilea document de lucru pentru bugetul pe 2011. Este un document pe care l-am elaborat, redactat personal, în calitate de președinte al uh, Comisiei Libe. Cred că acest document de lucru va parvenit deja și, prin urmare, permiteți-mi să subliniez câteva dintre elementele centrale ale acestei, acestui proiect de aviz. După cum știți, acesta este proiectul de aviz prin acest uh, proiect de raport, de aviz, mă scuzați, ne adresăm Comisiei pentru Bugete. a fost uh, înmânat proiectul de aviz împreună cu amendamentele bugetare. pe care va trebui să le discutăm la următoarea ședință libe pe 12 și 13 iulie. Votul va trebui să aibă loc pe 2 septembrie, deoarece e singura posibilitate pe care o avem asta, deoarece trebuie să prezentăm avizul Comisiei de Bugete pe 8 septembrie. Vom avea o singură ședință înainte de 8 septembrie și anume cea de pe 2 septembrie. În ceea ce vește termenul de înaintare a amendamentelor, dacă vrem să se poată traduce amendamentele în toate limbile pentru vot. Termenul ar trebui să fie 18 august și asta pică pe perioada vacanței aici la Parlamentul European. Însă dacă sunteți de acord să nu traducem toate amendamentele, am putea avea termenul pe 26 august la prânz. Săptămâna când Parlamentul își va relua lucrările obișnuite. Deci dacă sunteți de acord, putem stabili data de 26 august la prânz pentru amendamente. Ceea ce privește conținutul proiectului de aviz, aveți o expunere de motive a avizului. Să nu uităm că în momentul de față trecem printr-un context uh, deosebit, o criză financiară și economică care afectează toate statele Uniunii Europene. De aceea, probabil, vor avea loc uh, reduceri uh, bugetare. E foarte probabil ca proiectul de buget propus de Consiliu pentru 2011 să fie redus și de aceea trebuie să ne definim cu mare atenție prioritățile. După cum știți, numărul de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare a tot crescut de-a lungul timpului. Am primit 14 propuneri de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, cu mult mai multe față de anul trecut. Anul trecut aveam două acțiuni pregătitoare și un proiect pilot. Asta în, în partea bugetară care ne corespundea nouă Comisiei Libe. Deci e clar că nu va fi posibil, nu avea cum să adoptăm toate acțiunile pregătitoare și toate proiectele pe lot. În ceea ce privește programele, cred că ar trebui să facem o trimitere specifică la trei aliniate. În primul rând, așa cum se obișnuiește la agenția Frontex și la revizuirea regulamentului acestei uh, agenții pentru achiziționarea de materiale. Se propune o creștere a bugetului pentru tot capitolul care ține de Comisia Libe. Însă agenția se propune să se stabilească o rezervă care poate fi deblocată în caz că Frontexul ar solicita acest lucru. Și asta pentru situații ca cele întâlnite în trecut de lipsă de executare bugetară din cauza greutăților de a lichida uh, fondurile prevăzute. Un al doilea lucru, Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale, care a cerut să-i se crească bugetul uh, în mod substanțial. Eu nu cred că vom putea face față acestei creșteri atât de mari, însă cred că s-ar cuveni totuși să creștem bugetul acestei agenții, deoarece ea se află într-o fază de dezvoltare instituțională. Iar noi am sprijinit întotdeauna această agenție. Nu avem cum să creștem cu 50% buget, dar măcar cu 5%. Și dacă există amendamente pentru a crește bugetul acestei agenții, cred că ar trebui să fim deschiși. Eu unul sunt uh, dispus să sprijin creșterea bugetară, am auzit cereri uh, făcute în legătură cu creșterea bugetului acestei agenții, cereri pe care trebuie să le luăm în calcul. În ceea ce privește protecția datelor, președintele grupului uh, de la articolul 29, ca și fostul președinte al acestui grup, deci ambii președinți, ne-au înștiințat legătură cu o situație financiară dificilă pentru acest grup de lucru, deci grupul de lucru de la articol 29 și ne cer sprijinul. Și dacă toți membrii Comisiei Libe vor fi de acord să creștem sprijinul uh, bugetar pentru protecția datelor, cred că ar trebui să încercăm să găsim o soluție împreună cu serviciile competente. Deci uh, aștept orice sugestie din partea dumneavoastră, dragi colegi, acum. Toți cei care doresc să intervină pot să o facă. Deci dacă sunteți de acord, inițiem o discuție în legătură cu acest proiect de aviz. Poate că am putea să ascultăm, să ascultăm pe reprezentanta comisiei, doamna Mariet. Mariet, mă scuzați. Sunteți uh, prezentă? Deci dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere și prezentare. Câteva puncte preliminare În ce privește acțiunile prioritare, acțiunile pregătitoare și proiectele pilot, nu pot decât să salut prudența dumneavoastră și rezerva în ce privește necesitatea de a limita cât mai mult posibil aceste acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. Aș vrea să reamintesc, de asemenea, că în cadrul programelor existente dispune fie de posibilități de acțiuni comunitare, fie de bugete de asistență tehnică care ne pot permite în anumite situații să finanțăm anumite acțiuni și în anumite cazuri, anumite programe, prevăd deja acțiuni care pot veni întâmpinarea dorințelor exprimate la aceste acțiuni eh, pregătitoare sau proiecte pilot. Am primit lista de la DG Buget, propunerile făcute. Suntem pe cale să pregătim răspunsul la aceste propuneri și vom transmite la DG Buget, care o să comunice de asemenea. Cred că așa, după cum ați precizat și dumneavoastră, e de dorit să rămânem la ce constituie cu adevărat o valoare suplimentară în programele existente și ceva ce nu se poate finanța actualmente în cadrul disponibilităților bugetare pe care le avem. În ce privește Frontex, poate o explicație referitoare la modul în uh, care a fost formulată solicitarea de pachet financiar. După cum știți, ținem cont ținem cont deja de perspectivele financiare, de pachetul financiar prevăzut în perspective și plafoanele acordate, marja de care dispunem și un al doilea element – Ținem de asemenea cont în calculul solicitărilor de credite de sume care nu au fost cheltuite în cursul anului precedent. Și în materie de credit de plată, în special, putem adăuga aceste sume, aceste încasări afectate pentru creditele de cheltuiel pentru anul în cauză. Astfel, bugetul Frontex a fost calculat E adevărat că contribuția pentru 2010 era 85 de milioane și jumătate și cerem acum uh, 90 de milioane pentru 2011. Propunerea noastră inițială pentru 2010 era 80,55 milioane și autoritatea bugetară a adăugat 5 milioane anul trecut și dispunem de fapt de un surplus, un excedent de aproximativ 6 milioane de euro de care dispune Frontex de aceste rezerve și care vor trebui întâi utilizate înainte de a utiliza creditele de plată aferente Frontex. Propunem de asemenea o înghețare pentru efectivele Frontex din cauza importanței posturilor vacante care sunt uh, în prezent uh, sunt 44 de astfel de posturi libere la Frontex ceea ce reprezintă un element uh, descurajator să ceri o alocare de credite suplimentare cât timp aceste posturi rămân ocupate. Dar sprijinim evident o creștere a creditelor pentru cheltuieli operative și în special, având în vedere propunerea de revizuire a Frontex care e în discuție în acest moment. Așadar, cred că abordarea de a avea o sumă de rezervă este cu totul corectă, care ne va permite atât să vedem cum vor evolua lucrurile, cât și la momentul potrivit să vedem dacă aceste credite pot fi puse în aplicare sau nu. În ce privește Agenția pentru Drepturile Fundamentale, și aici împărtășesc abordarea dumneavoastră prudentă, ca și pentru Frontex am urmat sumele de la perspectivele financiare Pe de altă parte, este adevărat, în egală măsură că agenția va avea un consum al uh, rezervelor sale bugetare adecvat și acesta e un lucru foarte bun. Nu putem decât să aprobăm, să ne exprimăm satisfacția în legătură cu lucrările pe care le efectuează această agenție în ce privește strângerea de date. Deci, în general, nu suntem reticenți și nu ne opunem ideii de a mări creditele pentru Agenția pentru Drepturile Fundamentale în măsura în care va rămâne o creștere rezonabilă și va răspunde unor nevoi reale subliniate de agenție. În ce privește pe noi, explorăm de asemenea posibilitatea unei finanțări suplimentare pentru integrarea activităților de pilon 3 pentru care estimările noastre sunt de aproximativ 2 milioane de euro. Și cred că abordarea dumneavoastră prudentă în materie de creștere a creditelor pentru Agenția Drepturilor Fundamentale vine în uh, întâmpinarea dorințelor noastre și o putem sprijini în ce privește Working Party, articolul 29. Înțeleg că acest grup are anumite nevoi. Ca și dumneavoastră discutăm cu secretariatul, de fapt cu președintele, se colectează vorbitoarea președintele acestui grup de lucru. Trebuie să vă reamintesc că o bună parte din finanțarea acestor lucrări se găsește sunt finanțate de ce numim noi pachetul financiar global pus la dispoziție de către Comisie pentru ansamblul direcțiilor generale pentru cheltuieli de misiuni, de reuniuni, de organizare a grupurilor de experți și disponibilitățile bugetare sunt extrem de limitate în acest domeniu. Cred că și aici va trebui să fim extrem de prudenți și nu stăpânim întru totul capacitatea de răspuns a Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci. Mr. De Camp. Mulțumesc, domnul De Camp sau Van De Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Wil ik uh, mijn dank aan u overbrengen en mijn uh, complimenten. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să vă transmit felicitările pentru acest edificiu echilibrat în raportul dumneavoastră. Consider că ați reușit cu mult calm și cu reflexie să prezentați aceste poziții bugetare din partea liberă și vedem care sunt prioritățile noastre. Aceasta era prima observație. Aș avea și niște întrebări pe care aș vrea să vi le pun. Mai întâi o întrebare în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Am înțeles că sunt multe solicitări de proiecte pilot. Întrebarea este care e strategia dumneavoastră pentru ca la Comisia de Buget să apărați aceste proiecte ale LIBE și cum să facem ca ei să onoreze aceste proiecte. Puteți face ceva, presupun că nu o să stați cu brațele încrucișate. În fine, o altă întrebare. În ce privește însănătoșirea finanțelor? Ați spus că trebuie neapărat să se procedeze la o însănătoșire a finanțelor Parlamentului European și aș vrea să știu în acest sens cum credeți că ar trebui să se procedeze. Am putea prezenta anumite priorități. Aici se trece mult printr-o reducere generalizată, dar eu aș prefera să se treacă prin anumite priorități. Apoi, în ce privește Frontex, cred că Comisia a spus foarte clar despre ce e vorba. Even. Și că trebuie ca bugetul să fie executat pe deplin. Poate o ultimă observație în ce privește Agenția Drepturilor Fundamentale. Right. Uh, eh, 5% pentru noi chiar și acele 5% reprezintă un prim pas dacă există posibilități suplimentare pentru a mări aceste credite. Vom sprijini această propunere de creștere. Iată, deci, o primă reacție. Thank you. Președintele, mulțumesc. Doamna Keller. Thank you. I have Mulțumesc. Am câteva întrebări și observații în legătură cu documentele dumneavoastră de lucru. Să încep cu primul document. La pagina 2 scrie ceva despre alocări de angajamente la un oaș și enumerați și măsurile de urgență în caz de influxuri masive de refugiați, 3,75 milioane alocate din cât știu, acest fond n-a fost utilizat niciodată de când a fost înființat și mă întreb dacă vi se pare util să mai existe. Apoi, în ce privește Frontex, după cum s-a spus, Frontex a lăsat deoparte destul de mulți bani, vreo 10 milioane de euro pe care i-am alocat și pe care nu i-a utilizat Frontex. Cred că ar trebui să ne mai gândim de ce n-au fost în stare să folosească banii sau chiar le trebuie bani mai mulți? N-ar fi oare bine să le tăiem din buget, pentru că se pare că n-au nevoie de fonduri suplimentare. Și atunci n-ar trebui să le dăm. Mi se pare ceva destul de logic. Apoi, o întrebare în legătură cu ultima pagină a documentului de lucru, numărul 5, dar nu e foarte clar dacă pe lângă 3 milioane Um, de venituri alocate o să fie... Ce spuneți cu aceste revenuri, aceste venituri? Vă referiți la ce a rămas de anul trecut sau despre ce e vorba? Acum, în legătură cu al doilea document de lucru, iată ce întrebare am. Agenția privind drepturile fundamentale. Ați primit o solicitare că vor mai mulți bani și a spus că 5% mai mult ar fi Bine, mă întrebam dacă s-a făcut vreo evaluare a nevoilor de acum de la Agenția Drepturilor Fundamentale după tratatul de la Lisabona și de ce v-ați oprit la 5% ca recomandare. Pentru că dumneavoastră considerați că au nevoie că au un volum de muncă cu 5% mai mare sau de ce? Sau a fost o evaluare? Care e volumul de muncă? Ca eventual să facem și o estimare cât de mulți bani suplimentari vor fi necesari. Și o ultimă întrebare, care e mai mult o observație, în ce privește Agenția pentru gestionarea operativă a sistemelor informatice, JAI sunt tot de acord cu dumneavoastră că se alocă atât de mulți bani unei agenții care nici măcar n-a fost înființată. Primesc mai mult decât biroul pentru sprijin pentru azil, care a fost deja înființată, am votat cu toții și agenția asta informatică nici măcar nu s-a înființat, ci sunt într totul de acord că ar trebui să ne gândim dacă chiar vrem să le dăm ceva bani înainte să avem un cuvânt de spus și dacă trebuie să le dăm chiar atât de mulți bani. La biroul pentru sprijin de azil n-a primit decât jumătate din această sumă primul lor an de funcționare. Cam acestea erau întrebările. Mulțumesc. Mr. Domnul Buzutin. Thank you, Mr. Chairman, and thank you also for your... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii pe lângă ce a spus colegul Van de Camp. În ce privește proiectele pregătitoare, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, mă uit la document și văd că în 2009 am avut trei proiecte și trei acțiuni. După aceea am avut două acțiuni pregătitoare și un proiect pilot. Trebuie să fim atenți să menționăm o prezență liberă în aceste domenii importante și cred că pentru a putea face acest lucru trebuie să ne coordonăm. Poate că e un mesaj pe care ar trebui să-l lansăm tuturor grupurilor. Ne asigurăm că se ajunge la un acord pentru a menține prezența liberă în acest domeniu. Dacă nu suntem de acord, atunci există șanse ca Comisia de Buget să ignore solicitările noastre. Știu că numărul de solicitări s-a făcut deja, ar fi bine de știu ce va avea de spus Comisia, sunt convins că și alte solicitări vor fi făcute la momentul potrivit. De deci de importanță fundamentală, după părerea mea, să ne coordonăm între grupurile politice și într-o situație ideală să avem o abordare comună privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Privind Frontex, nu sunt convins că sunt pe aceeași lungime de undă cu Comisia în ce privește Frontex, din simplul motiv că am avut o revizuire a mandatului agenției sau vine o astfel de revizuire pentru care sunt raportor și există probabilitatea ca Frontex să poată acum să aibă propriile active prin achiziții sau să le închirieze, să le ia în leasing. Deci ne-am fi așteptat la anumite prevederi pentru acesta în bugetul următor, mai degrabă decât să așteptăm ca această legislație să fie pusă în aplicare și apoi să pierdem un an întreg, pentru că 2011, dacă nu s-a prevăzut nimic în acest sens, cred că e important pentru Comisie și pentru Frontex să ne spună la ce exact se gândesc din punct de vedere financiar și care uh, vor fi efectele acestor prevederi. În ce privește biroul de sprijin pentru azil, eu înțeleg că nici măcar n-a fost numit încă un director și mă întreb dacă comisia ar putea să ne spună mai mult despre cum intenționează să utilizeze bugetul care a fost deja votat uh, în acest an care ar fi calendarul pentru a se asigura că acest birou funcționează cu siguranță înainte de sfârșitul anului, pentru că e inutil să discutăm bugetul pentru acest birou dacă mai întâi nu începe să funcționeze. În ce privește programele în domeniul solidarității și gestionării migrației, exista creșteri interesante la Fondul pentru Frontierele Externe, la Fondul European de Repatriere, Fondul de Integrare și chiar la Fondul pentru Refugiați. Dar mă cam îngrijorează aici lipsa de analiză, de trecere în revistă acestor uh, programe, chiar și de informare pentru Parlamentul European și anume banii pe care i-am votat de la un an la altul pentru aceste domenii ale acestor programe, cum au fost utilizați banii? Au fost folosiți banii ăștia cu eficiență, cu eficacitate sau nu? Există vreo plus valoare în aceste domenii? Am vrea să primim răspunsurile. Și am tot repetat această solicitare de nenumărător și e important ca noi să primim aceste informații cât mai curând posibil. În fine, în ce privește Agenția Drepturilor Fundamentale, dacă există o solicitare de creștere a bugetului, ar trebui să fim deschiși la minte, dar e ceva care are nevoie de justificare și aș aștepta cu nerăbdare să primesc să aud o justificare în acest sens. Mulțumesc. Bien, gracias. Como comenté mi primera intervención, eh... După cum vă spuneam la început, nu trecem doar printr-o criză economică care va face aproape sigur ca la Consiliul statele membre să aibă o atitudine de um, reduceri bugetare. Suntem și în contextul de după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care stabilește un nou cadru de joc, avem reguli noi. Uh, și știm că stă, suntem într-o fază preliminară a acestui aviz pe care trebuie să-l dăm Comisiei Bugete privind spațiul de libertate, justiție și securitate. În acest nou cadru decizional însă vom avea o singură lectură între Parlament și Consiliu. în calitate de actori, uh, de colegiuitori care hotărăsc prin codecizie. Deci vom asista la o singură lectură între Consiliu și Parlament, urmată eventual de o procedură de conciliere. Iar rezultatul acestei concilieri uh, urmând să fie confirmat de ambele instituții. De aceea eu v-aș propune ca printr-o colaborare cât mai strânsă cu raportorul din umbră, domnul Van de Camp, doamna Verja și dumneavoastră este raportor din umbră, deci toți ar trebui să ne întâlnim cu domnul Alvaro de asemenea și dumnealui este raportor din umbră, deci va trebui să ne întâlnim cu toții pentru a defini prioritățile. Mă gândeam la prioritățile pe care le avem, ținând cont de faptul că avem destul de multe propuneri, 14 acțiuni pregătitoare și proiecte la titlul A. Deci va trebui să ne întâlnim și să vedem care sunt prioritățile eh, în jurul cărora am putea obține un consens din partea grupurilor politice. Deci ar fi important să acționăm împreună. Cred că în uh, această etapă de intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona, de lansarea unei noi structuri instituționale, deci e important ca bugetele să fie foarte bine controlate în ceea ce privește executarea lor. Să fim să avem un control cât mai exact, să știm clar uh, care sunt problemele de executare, care sunt deficiențele existente. Mă gândesc, de exemplu, la controlul frontierelor, problemă care a apărut de foarte multe ori. Mă gândesc la implementarea sistemului SIS-2. Uh, mă gândesc de asemenea la, bugetele, la bugetul pentru agenția Frontex. Eu cred că deocamdată mai avem uh, o marjă de manevră în iulie pentru a dialoga cu Comisia și pentru a defini propunerile de creșteri bugetare, propuneri acceptabile. Știind, bineînțeles, că ne aflăm într-o perioadă de criză iar uh, bugetele din uh, spațiul de libertate, securitate și justiție, deci ceea ce ține de Comisia Libe, cresc cu mai mult de 12%. Deci în jur de 12,8% mai exact. Și cred că toate agențiile își cresc de asemenea bugetul în mod uh, proporțional, în funcție de cererile făcute. Agenția pentru Drepturile Fundamentare cere o creștere bugetară nu doar foarte însemnată, ci chiar uh, disproporționată, aș spune eu. Crește să-i se ceară uh, mă scuzați, cere să se crească bugetul cu 50% față de bugetul anterior. E destul de mult. Eu cred că e rezonabil să-i se crească bugetul acestei agenții. Deci de aceea trebuie să ne menținem o poziție deschisă, să dialogăm cu agenția. Directorul acestei agenții uh, va avea o întâlnire cu mine, vom vedea, voi vedea care sunt, uh, care este temeiul uh, a acestei uh, creșteri bugetare pe care o solicită ei, 50%, deci 10 milioane de euro în plus față de bugetul uh, actual de 20 de milioane. Eu zic că ar trebui să le creștem bugetul eventual peste 5% și dacă grupurile politice sunt gata să sprijine această decizie, va trebui să vedem exact cum putem încadra această creștere bugetară în uh, toate uh, bugetele care țin de Comisia Libe. Deci eu vă propun să menținem legătura cu raportorii din umbră, cu între mine și raportorii din umbră, pentru ca următoarea dată când vom discuta această temă în iulie să știm mai exact care sunt prioritățile legate de programele existente. there's any further comments from the Commission? Există comentarii din partea Comisiei? Yes, the Commission. I understand there was, uh, il y avait une question. Da, era o întrebare, da, era o întrebare care mi-a fost adresată și aș vrea să încerc să răspund. În ce concerne euh, la question qui était soulevée par Madame Keul, Întrebarea doamnei Keller în ce privește utilizarea creditelor Frontex. Cred că o explicație ar fi solicitările întârziate din partea statelor membre de contribuții ale Frontex la activitățile lor. Punerea în aplicare de programe în comun se face relativ lent și statele membre solicită în general rambursări de plăți destul de târziu. Iată o parte a surplusurilor care rămân. În ce privește assigned revenues, aceste încasări afectate, aceste mecanisme bugetare destul de complexe, atunci când comisia, odată ce s-a furnizat o contribuție care n-a fost utilizată, în special către o agenție, solicită introduce un ordin de recuperare care reintegrează partea neutilizată în bugetul comunitar, dar o asemnează, o desemnează pentru o linie bugetară care este cea a creditului original. Aceste sume care nu au fost folosite de Frontex revin la bugetul comunitar dar sunt din nou alocate acțiunii Frontex și trebuie să fie utilizate înainte de creditele oferite pentru anul următor. Iată de ce li se spune assign revenue sau în franceză reset afecte. Apoi, în ce privește agenția informatică, aș vrea pur și simplu să subliniez că creditele solicitate pentru agenția pentru proiectele informatice sunt credite care au fost puse în rezervă. Adică noi considerăm că dacă întregul proces legislativ se derulează normal, agenția va putea fi înființată începând cu 2011 și vom putea să recrutăm personal începând cu 2011. Iată de ce am solicitat credite care deocamdată sunt în rezervă atât timp cât decizia de înființare a agenției nu este cu totul luată. Euh, întrebările domnului Busutil, revizuirea mandatului agenției Frontex, în viitorul imediat, Comisia dorește o atitudine prudentă în ce privește bugetul Frontex, ceea ce e valabil pentru toate agențiile. Să subliniem că abordarea Comisiei a fost o solicitare prudentă bazată pe consumul efectiv a liniilor bugetare și a programelor în anii precedenți <clears throat> Evident, suntem deschiși introducerii unei solicitări de buget suplimentar atunci când agenția ne va face propuneri concrete, specifice în materie de achiziții de echipamente, ceea ce încă nu s-a întâmplat și nu se întâmplă viitorul apropiat. Dar la timpul uh, adecvat o vom examina. În ce privește fondurile, evaluare la jumătate de mandat este prevăzută pentru la toamnă. Vă reamintesc că aceste programe au intrat în vigoare în 2007, fost aplicate cu anumită întârziere ca urmare a adoptării tardive, întârziate a bazei juridice, deci aceste programe au demarat, aș spune, probabil nu înainte de 2008 și o estimare, un mid-term review e prevăzută la toamnă. Deci la sfârșitul anului o să putem să vă dăm elemente privind aplicarea programelor fondurilor de solidaritate. Cam asta era. Vă mulțumesc, domnule președinte. Si les parece, entonces, if you agree... Dacă sunteți de acord, domnule Van de Camp, o să convocăm o întâlnire cu raportorii din umbră la următoarea sesiune plenară de la Strasburg. Eventual ne putem întâlni cu raportorii din umbră domnul Van der Kamp, domnul Verzer, domnul Albaro și să intrăm în amănunte ca să putem prezenta un aviz care să fie acceptabilă pentru grupurile politice și care să transmită un mesaj politic de la Comisia Libe la Comisia de Buget. Dacă suntem de acord, putem proceda așa. Da, domnule Van der Kamp. Misschien nog één opmerking, want ik, ik ben het eigenlijk wel met mevrouw... Een observatie. Sunt de acord cu doamna Keller. Ar trebui să vorbim înainte de Agenția Drepturilor Fundamentale, să știm ce ar trebui să facă aceasta. Desigur, am spus și eu acest lucru. Am primit o comunicare de la agenție care cere nimic altceva decât o creștere de 50% de, din bugetul alocat. Și cred că ar trebui să vedem care e raționamentul, elementele de fundamentare ale acestei solicitări, să vedem dacă este rezonabilă sau nu, dacă are sens, dacă e fezabilă conform scenariului bugetar pe care îl avem. Și vă propun să organizăm o întâlnire cu directorul agenției, cu domnul Ger, care a cerut explicit o astfel de întrevedere și apoi să distribuim comunicarea printr-o scrisoare, prin e-mail, ca fiecare coordonator sau membrii ai comisiei să poată să judece, să vadă care sunt rațiunile de la baza acestei solicitări, dacă este <clears throat> întemeiată sau nu. Sunteți de acord? Bun. Cred că atunci e suficient pentru ordinea de zi, pentru sesiunea din această după amiază. Acum uh, le spunem la revedere tuturor celor care nu sunt uh, persoane autorizate ca să ținem reuniunea cu ușile închise, reuniunea coordonatorilor, da? I don't think everybody's here. I don't see Mr. Dar nu îi văd pe toți, nici domnul Alvaro, nici domnul Goraes. Putem să le dăm un telefon, dar cât mai curând să putem începe ședința coordonatorilor. Celorlalți vă mulțumesc, iar mâine la ora 9 ne reluăm activitatea cu președinția reprezentată aici de ministrii de Interne și Justiție din Spania, domnul Rubalcava și Cavanio, la ora 9 dimineața.